Autoritățile competente din Germania mi-au comunicat alegerea domnului Ann Kohn ca înlocuitor al domnului Martin Schulz, care va intra în vigoare sau a intrat în vigoare pe 24 februarie anul acesta. Parlamentul ia notă de alegerea domnului Con. Îi urez bun venit noului coleg și vreau să vă reamintesc